președinte. Buenos días, colegas, amigos eh, y amigas. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Iată că vom începe ședința noastră. La señora María Muñiz me pide la palabra. Mi-a cerut să ia cuvântul doamna Maria Muniz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri nu, nu am avut ocazia să mă refer la Orlando Zapata, um, a cărui deces delegația spaniolă îl deplânge. El uh, este primul prizonier de conștiință care a decedat în Cuba în ultimii 40 de ani. Uh, se lansase într-o grevă a foamei. De aceea, acțiunea sa avea drept scop conștientizarea lumii întregi asupra situației din Cuba. Ne dorim ca în Cuba să existe un pluralism de gândire și democrație și acest deces trebuie să ducă la o reflexie aprofundată uh, referitor la relațiile care există între Uniunea Europeană și Cuba. Trebuie să construim un dialog referitor referitor la drepturile omului și trebuie să ne mai gândim despre modul în care întreținem relații cu țări terțe. Mulțumesc, spune domnul președinte. Într-adevăr, nu figura pe ordinea de zi, însă mi se pare uh, un uh, eveniment destul de important, în așa fel încât acesta să poată fi abordat chiar și pe scurt în Parlamentul nostru. Vă mulțumesc pentru uh, intervenție. Punctul următor care se află pe ordinea de zi este raportul doamnei Patrao Neves